În cele din urmă, aș spune așa, chintesența a fost definită în felul următor. Se vorbise de necesitatea cooperării la toate nivelurile, între toate organizațiile, cât și între toate statele membre. Aș spune că esența acestui raport este că această, import, această cooperare e de importanță fundamentală, pentru că dacă ea lipsește, toate măsurile pe care le putem uh, lua nu au niciun sens. Toate măsurile de procesare a datelor și numai nu au niciun sens. Sunt inutile pentru că dacă nu există această cooperare între toate autoritățile Uniunii și statele membre, nu avem uh, niciun fundament. Lucru important pentru mine, informația de asemenea fundamentală din raport. După cum știți și toți cei care au citit raportul știu acest lucru, că într-adevăr s-au făcut foarte multe, s-au mișcat lucruri, s-au luat măsuri uh, E îmbucurător, bineînțeles, și au, OLAF e foarte bine organizată și structurată, însă numărul cazurilor a rămas același. Și sumele la care se ridică valoarea acestor fraude a crescut în mod îngrijorător. Bineînțeles, se datorează unor cazuri punctuale, totuși pentru mine e o problemă considerabilă care arată că la nivel structural ceva nu e în ordine și că avem o problemă enormă în ceea ce privește combaterea fraudei. Cred că e un lucru pe care l-am scos în evidență că se poate declara în raportul meu. Problema fundamentală e că nu există încredere din partea cetățenilor în instituțiile Uniunii. Trebuie să întărim încrederea cetățenilor e o dorință din partea tuturora, însă aici există deficite. Pentru că cum putem întări încrederea cetățenilor dacă ne lovim tot timpul de aceste cazuri stridente de corupție și de fraudă, cum s-au înregistrat în mai multe țări, cazuri uh, pe care le-am discutat uh, adesea aici la comisia noastră, tot apar aceste cazuri uh, sunt prezentate pe primele pagini ale ziarelor și vedem cum dispare încrederea cetățenilor. Cum putem face ca situația uh, să fie, să revină sub control? Nu vreau să intru în amănunte în ce privește fiecare punct al raportului meu, puteți să-l parcurgeți liniștit. Nu spun nimic nou, acest raport pe care l-am redactat se bazează pe rapoartele anterioare uh, Bineînțeles, nici Consiliul nu a fost reinventat de la zero. Cu siguranță vor mai fi completări de făcut, iată de ce mă bucur dacă puteți face recomandări aici și întrebări pentru a putea îmbunătăți acest document. Pe ansamblu, cred că raportul este un document absolut necesar. E foarte bine că avem o asemenea instituție precum uh, OLAF și că se face această raportare anuală, că este prevăzută. Vreau să spun încă o dată că aștept cu mare bucurie recomandările dumneavoastră, sugestiile și aștept cu mare interes discuția. Vă mulțumesc pentru atenție! onorevole Cus. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Cus, pentru ce ne-ați prezentat. Am să continui uh, eu. Doamna Holmaier trebuia să plece, așa că am să continui eu ca și președintă. Mulțumesc și dau cuvântul raportorilor din umbră. Vă rog frumos să nu depășiți 3 minute uh, de intervenție. În primul rând, dau cuvântul domnului Lenars din partea PP-ului. Vă rog. Aveți trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. O să încerc să mă mărginez la trei minute. Este totuși un raport important, protecția intereselor financiare ale Uniunii. E bine ca banii pe care îi cheltim împreună să fie bine cheltuiți și să ajungă la destinația dorită. Așa trebuie să stea lucrurile și asta de dragul încrederii acordate de cetățeni raportorul, cumva în mod caricatural uh, sau exagerat, a spus că cetățenii nu au încredere în instituții. Nu e adevărat. În uh, Olanda, în țările de jos, avem mai multă încredere uh, în instituțiile UE decât în propriul Parlament Național. Deci, în fine, dincolo de aceste imagini, să vedem ce e important în acest raport. Uh, Uh, într-adevăr, uh, în 2018, ca și în anul precedent, mai bine de 2,8 uh, miliarde au fost fraude, iregularități, pardon, frauduloase și nefrauduloase. Și probabil că se, va, se vor război cei de la Consiliu astăzi, mâine, în legătură cu bugetul. Momentul în care ai, ai peste 2 miliarde jumate de bani frauduloși, trebuie să-ți pui întrebarea. În ceea ce privește EPP-ul, noul procuror uh, sau parchet general european, el, uh, ca și uh, va juca un rol deosebit. Doamna Coveși, în fața Libe, se plângea acum două săptămâni cum că statele membre nu fac ceea ce au promis că o să facă în legătură cu acest post, această funcție, adică nu își trimit procurorii Uh, atunci când trebuie sau dacă se duc, se duc de dimineață la sediu central european și se întorc seara ca să rezolve dosare naționale. Nu se poate așa ceva. Trebuie să existe mai multă eficiență și sprijin din partea statelor membre. În ceea ce privește strategia antifraudă a Comisiei, numai 12 din statele membre au uh, implementat cea de-a cincea directivă, deși ea trebuia deja să fie pusă în aplicare încă din iulie 2019. Uh, Trebuie ca și alte state membre să fie încurajate să facă acest lucru și regretăm în general că strategia respectivă nu e adoptată de către toate statele membre. În sfârșit, uh, implementarea târzie și lipsa de, de implementare în general a strategiei antifraudă, care ține, bineînțeles, de chestiunea mai amplă a bugetului uh, și în următorul CFM, bugetul pentru CF, din păcate, va scădea. Apoi chestiuni legate de corupție, nimic uh, specific, nu știu, având în vedere cât de mare este corupția, mai ales în uh, subvențiile din agricultură, în Cehia, de pildă, nu știu, mă întreb dacă ar fi bine sau n-ar fi bine să dăm exemple concrete și să arătăm cu degetul. Uh, în sfârșit, văd că aproape că mă apropii de sfârșitul intervenției mele, dar mai spun ceva în final și știu că este o situație complicată și pentru comisie, dar problema subiacentă cu aceste rapoarte este că nu știm exact ce se petrece. Măsurăm, practic, neregulile detectate, dar bineînțeles că nu știm nimic despre alte nereguli și probleme. Poate că ar trebui să fim mai inventivi, mai creativi împreună cu comisia și să facem ceva pentru a ne îmbunătăți propria metodologie și să ne asigurăm că ceea ce detectăm noi chiar reprezintă dimensiunile problemei. Până acum nu cred că așa se întâmplă. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și o să vedem și cu amendamentele ce facem săptămâna viitoare. Grație, grație. Mulțumesc foarte mult, domnule Lenars, pentru opiniile dumneavoastră. Dau cuvântul acum doamnei Crețu, raportor din umbră de la socialiști. Aveți trei minute. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Avem acum al 30-lea raport în ce privește protecția intereselor financiare ale UE. E vorba de un raport foarte important, foarte complet și vizează toate veniturile și cheltuielile, uh, activele uh, achiziționate prin intermediul bugetului UE buget al UE sau buget uh, care este direct sau indirect gestionat de către instituții. Vreau să vă spun că proiectul de raport um, actual pe care îl discutăm și care este redactat de noi, de Parlamentul European, în acest raport, așadar, după părerea mea, nu se ocupă prea mult de interesele financiare ale UE. Raportul Comisiei spune că nu e vorba de foarte mulți bani, nu sunt foarte mulți bani afectați fraudă, mai degrabă puțini. Pe de altă parte, raportul se concentrează foarte mult pe o serie de cifre negative, arată că lipsește legislația și cred că asta dă apă la moară unor sentimente anti-europene. Nu mi se pare cinstit așa ceva. Uh, Uh, am fost membra Comisiei Europene în ultimii cinci ani, știu cât de multe eforturi s-au făcut pentru a combate frauda și 0,5% fraudă nu pot să spui că uh, este uh, o cifră enormă. În orice caz, acești bani sunt acoperiți de către statele membre la bugetul european. Așadar, avem o rată de 4% eroare în Uniunea Europeană, dar ea nu a, poate fi cuantificată financiar. Vreau să spun că raportul uh, anual uh, PIF 2018 al Comisiei și care e prezent și pe site-ul OLAF arată că anul trecut s-au făcut multe progrese în legătură cu modul în care se cheltuiește efectiv bugetul uh, european și că avem un sistem bun care ne protejează sistemul european. Raportul arată că Comisia, vorbesc de raportul OLAF acum, asta, acesta arată că Comisia a luat o serie de măsuri importante pentru a combate fraudele. De pildă, noi reguli simplificate, conform cărora se cheltuiește bugetul și o nouă strategie antifraudă care și ea să îmbunătățească și mai mult detectarea, sancționarea, prevenirea fraudelor, susținând Comisia în eforturile sale pentru ca frauda la buget să fie tot mai mică. Statele membre trebuie și ele să-și consolideze, tot mai mult procedurile, concentrându-se pe prevenție, pe detecție. Pe de altă parte, nu asta arată, se arată în raportul Parlamentului eh, nostru, deși raportorul totuși recunoaște progrese înregistrate. Așadar, eu cred că trebuie să vedem exact unde sunt pe problemele uh, și să găsim uh, soluții cum să uh, despre modul cum trebuie să le rezolvăm, să nu ne concentrăm numai pe aspectele negative, ci să vedem imaginea de ansamblu a tot ce înseamnă plus valoarea europeană. Fondurile europene de-a lungul timpului au îmbunătățit viața oamenilor în uh, mai bine de 290 de regiuni europene. Peste tot se pot vedea că au apărut școli, spitale, creșe, cercetare, dezvoltare, proiecte de tot felul. Știți bine că și în Italia ați beneficiat de fonduri de solidaritate când au apărut incendii sau alte catastrofe naturale, ca și în Portugalia, s-au creat milioane de locuri de muncă mulțumită contribuțiilor europene. Iată de ce eu uh, sunt gata să prezint o rezoluție alternativă la plenară și vreau să invit raportorii din umbră și sper că și pe uh, raportor să uh, îl conving să vină la o ședință, la o întâlnire pentru a ajunge la niște soluții de compromis, pentru că mi se pare că avem aici o abordare populistă și vorbim aici despre viitorul uh, copiilor noștri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna Crețu. Acum dau cuvântul doamnei Strungariu. De la Riniu, vă rog. Prego, onorevole, sempre se posibile. Vă rog, trei minute maxim. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc în limba română. Aș uh, începe foarte direct prin a spune că, din păcate, uh, viziunea grupului meu asupra rolului pe care îl are Uniunea Europeană în combaterea fraudei, asupra rolului pe care îl are parchetul european și îl va avea parchetul european în a adresa această dimensiune și în ceea ce privește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană este foarte, foarte departe de viziunea raportorului uh, în această privință. Uh, pe scurt, costul corupției, chiar și în cele mai optimiste raportări pe care le avem, este estimat la cel puțin 120 de miliarde de euro anual și ajunge până la 900 de miliarde de euro într-un an. După aceea, ă, în ceea ce privește competența Uniunii Europene, articolul 310 al tratatului ne oferă baza legală pentru a acționa efectiv în scopul combaterii fraudei și activităților ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Nu putem să vorbim sub nicio formă de o lipsă de competență. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii și implicit ale cetățenilor europeni este un domeniu în care Uniunea trebuie să se implice și nu oricum, ci activ, cu toată baza legală pe care o are la dispoziție. Ă, la o primă vedere, cifrele arată că dimensiunea fraudei împotriva bugetului Uniunii este stabilă, însă dacă ne uităm la rapoartele Curții de Conturi Europene din 2019, de exemplu, uh, acelea ne atrag uh, clar uh, atenția cu privire la deficiențele de raportare și de detectare a fraudei din statele membre aceasta este una dintre cele mai mari deficiențe în lupta noastră împotriva fraudei. nu putem evident combate eficient un fenomen atâta timp cât nu avem o înțelegere reală și o imagine solidă a dimensiunilor pe care acest fenomen le are. mai mult chiar dacă avem situația în care numărul cazurilor este în scădere dacă ne uităm la cifre vedem o creștere dramatică aproape o dublare a sumelor fraudate și în special în cazul fondurilor asociate politicii de coeziune. Deci sunt mai multe uh, lucruri care trebuie făcute rapid. În primul rând, parchetul european trebuie să devină operațional până la finalul acestui an și nu este suficient să avem un procuror șef care este dedicat um, acestei uh, Um, lupte și a acestui angajament, ci trebuie să avem și suficientă finanțare și suficiente resurse pentru parchetul european, pentru că acesta să poată să demareze toate investigațiile pe care s-a angajat să le facă și de care are nevoie Uniunea Europeană în acest moment. În al doilea rând, Comisia Europeană trebuie să reia urgent publicarea raportului anual privind situația corupției din statele membre și să indice clar zonele cu probleme. În al treilea rând, fac un apel direct către președintele Consiliului ca, în negocierile privind viitorul buget european, să nu accepte compromisuri care să pună în pericol aplicarea noului mecanism al Comisiei privind protecția bugetului Uniunii în cazul deficiențelor generalizate ale statului de drept. Este un aspect extrem de important ca să fim clari, lupta împotriva fraudei nu este un subiect negociabil. Acolo unde statele membre nu fac suficient, Uniunea Europeană are datoria de a acționa. Avem 11, așa cum bine au spus colegii mei cu care sunt de acord, 11 din cele 27 de state membre care au o strategie națională antifraudă și doar 12 au transpus corect și complet directiva Uniunii privind protecția intereselor financiare ale Uniunii. Comisia trebuie să accelereze procedurile de cooperare, nu să facă un pas înapoi și dacă este cazul chiar de sancționarea statelor membre care nu aplică legislația europeană europeană. Trebuie să îmbunătățim mecanismele de detectare și raportare a fraudei. Este clar în acest moment că statele membre au deficiențe în acest domeniu și o soluție europeană este aici uh, necesară. În același timp este clar că trebuie să avem un răspuns mult mai solid și mai coordonat de combatere a fraudei. Uh, pentru aceste motive uh, și în com complet acord cu colegii mei uh, antevorbitori. Aș vrea să solicit, în primul rând, o amânare cu cel puțin o săptămână a deadline-ului pentru depunerea amendamentelor în ceea ce privește acest raport și susțin o soluție alternativă dacă nu reușim să ajungem la un compromis în ceea ce privește uh, punctul nostru de vedere cu privire la combaterea fraudei în Uniune. Vă mulțumesc! Grazie, grazie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Strungariu dau cuvântul acum de la Verzi, raportorului din umbră, domnul Micula Șpeci. Aveți cuvinte, uh, cuvântul 3 minute. Uh, good morning and uh, uh, thank you, Mr. Kuz, for your uh, comprehensive draft. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Cook, pentru dumne raportul dumneavoastră foarte bun, foarte complet. Când vorbim despre aceste subiecte, uh, noi avem o serie de amendamente pe care dorim să le introducem, de aceea sunt de acord cu colegii care au propus amânarea datei limită pentru depunerea acestor amendamente cu cel puțin o săptămână. Există cel puțin trei uh, elemente care ne ghidează în pregătirea acestor amendamente. În primul rând, rolul Procurorului uh, European, Partidul European, vreau să arăt, arăt ce important este înființarea acestui uh, birou al Procurorului European în combaterea fraudei. Din păcate, trebuie din nou să critic faptul că EPPO-ul uh, în această fază de construcție nu are suficiente resurse, nici de staff, nici de uh, finanțare. Deci asta a fost mult subestimat de, cât, de către comisie. Având în vedere miile de cazuri care se prezintă anual, probabil că um, parchetul european va avea nevoie de mai mulți bani, până la 8 milioane de euro, pentru a funcționa. Anumite state membre se gândesc să trimită procurori uh, din partea nivelului național uh, part-time. Bineînțeles că asta este absolut inacceptabil, se pune problema independenței lor până la urmă și vreau să reamintesc că cinci uh, țări că nu s-au alăturat mecanismului procurorului european, cum ar fi Ungaria, Polonia sau Suedia. Trebuie să îndemnăm pe acestea să o facă cât mai curând posibil. Al doilea subiect care merită să fie discutat este folosirea greșită a fondurilor în agricultură. Asta este o problemă cu adevărat uh, sistemică. Raportul PIF a arătat că frauda la uh, fondurile mm, PAC a uh, crescut cu 6% și mm, asta înseamnă 63 de milioane fraudați. Trebuie să existe măsuri consolidate pentru a detecta aceste fraude și pentru a avea o transparență mai mare în ce privește uh, Uh, registrele uh, agrare. E clar că în sistemul agricol uh, nu merge detectarea erorilor și a fraudelor, mai ales că e vorba de mari proprietari agricoli care încearcă să mușameleze situația, mai ales în anumite țări din Europa de Est, Uh, trebuie discutat asta și la nivelul statelor membre respective, Ceia, Ungaria și așa mai departe. Încă o dată sunt extrem de șocat, dezamăgit că doar 12 state membre au reușit să pună în aplicare directiva privind protecția intereselor financiare ale UE, deși data limită era luna iulie anul trecut. Și doar uh, un stat membru a, a avut o strategie în acest sens și este mare păcat că se întâmplă asta inclusiv cu cea, Republica Cehia, țara mea. În orice caz, vom pregăti amendamente în acest sens și sper să am ocazia să le și uh, depun așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Peci! Acum ar fi trebuit să intervină ceilalți doi raportori de la ECR și de la GUE, dar din păcate nu sunt în sală. Avem așa un pic de timp la dispoziție și vreau să dau cuvântul colegilor. Poate uh, sunt uh, persoane care doresc să intervine, să facă uh, observații, să pună întrebări eventuale. No, nu ci sono domande. Se pare că nu, nu mai vrea să intervină nimeni. Atunci vreau să dau cuvântul doamnei Margarete Hoffman, director pentru politici de la OLAF, ca să ne facă o prezentare și asta timp de 5 minute. Vă rog frumos, aveți cuvântul doamnă Hoffman. Yeah, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc de asemenea și domnului raportor pentru cuvintele amabile pentru a prezenta acest raport. Evident, Comisia, uh, noi întotdeauna suntem gata să vă susținem și să vă explicăm anumite lucruri, pentru că nu e doar o chestiune politică, ci uneori e o chestiune și foarte tehnică. Apreciez de asemenea și contribuțiile din partea raportorilor din umbră, foarte interesante și așteptăm cu nerăbdare, așteptăm cu nerăbdare amendamentele din punctul nostru de vedere. E bine, proiectul de raport e deja o bază bună de lucru pentru o, o munca viitoare, pentru că acesta preia o serie întreagă de aspecte importante. Dați-mi voie să fac doar câteva observații generale, după care am să răspund la câteva din uh, elementele evocate de către deputați. Poate mai întâi ceea ce aș dori să spun este că au fost mai multe observații referitor la cooperarea statelor membre la toate nivelurile și Uh, parchet. Raportul acesta, raportul PIF, pentru care veți avea o rezoluție, exact la asta se referă. Eforturile comune la nivel european, la nivel de state membre, pentru a lupta împreună uh, împotriva corupției și pentru a apăra interesele financiare ale uh, Uniunii. Ceea ce încearcă Comisia este să demonstrăm că sunt eforturi comune. Și deci există o serie întreagă de măsuri pe care statele membre le-au luat în urmă ultimii ani și facem o raportare pe aceste măsuri. Acest raport a fost redactat împreună cu statele membre. Eu cred că, per total, raportul e un semn bun, adică există dorință, bunăvoință pentru a lupta împotriva cazurilor de fraudă. Cu toții știm că sunt probleme, dar vrem să le rezolvăm. Și exact asta face raportul. E o contribuție în acest sens. Acum poate că m-aș referi la câteva aspecte pe care dumneavoastră le-ați evocat. În, aș începe, pentru că s-a menționat de mai multe ori, cu procurorul european. Știți, comisia este își susține foarte mult raportul în acest sens, susține și ideea că trebuie să aibă personal suficient la dispoziție ca să poată fi operativ cât mai uh, curând până la sfârșitul acestui an. Noi cu toții știm și știți dumneavoastră foarte bine că sunt constrângeri bugetare la mijloc, dar suntem totuși încrezători că până la urmă o soluție bună se va găsi în așa fel încât să permită EPO să-și preia activitățile sale deosebit de importante și să colaboreze și cu OLAF. De aceea avem nevoie de două entități antifraudă foarte puternice care să pună accentul pe uh, urmărirea comportamentelor infracționale și să se completeze. OLAF poate lua măsuri administrative de recuperare a fondurilor și poate lua și măsuri de prevenție. Acum n-am să intru în detaliu în ceea ce privește chestiunile acelea de uh, uh, part-time și așa mai departe. Da, bun, regulamentul prevede așa ceva, uh, să existe uh, procurori delegați desemnați acest lucru apare în regulament. Pentru că sunt anumite țări mici care poate nu, și nu au atât de multe cazuri și poate că nu sunt în măsură să o facă. Dar înțeleg care este și argumentul Parlamentului. Acum, în ceea ce privește directiva PIF, da, într-adevăr, statele membre trebuie să se grăbească un pic. Și așa cum ați spus, încă mai sunt multe de făcut. Noi conlucrăm cu statele membre și um, noi, Digi Justice, uh, încercăm să vedem pentru că, până la urmă, e vorba și de o cerință ca EPO să-și poată demara activitatea. Și vrem să contribuim la asta. Și, în final, dacă nu, statele membre nu se vor confirma, vor fi proceduri de infringement. Acum, în ceea ce privește strategiile naționale, de asemenea, vă asigur că este un subiect deosebit de important pentru noi, pentru Comisie, dar și pentru OLAF. Uh, din păcate, nu există o obligație juridică legală pentru statele membre să aibă astfel de strategii naționale antifraudă, dar le încurajăm să facă acest lucru. Vom avea o conferință în toamnă împreună cu statele membre, tocmai pentru a le convinge să-și adopte aceste strategii naționale antifraudă, pentru că e foarte important să luptăm împotriva fraudei. Și apoi a mai fost de asemenea și o observație foarte importantă care revine de mai multe ori aproape în fiecare an în ceea ce privește nivelul de fraudă. Pentru că, bun, sistemul de gestionare a neregulilor există, dar e nevoie și de o detectare din partea statelor membre și de o raportare din partea statelor membre însă care e nivelul uh, fraudei, asta e o discuție pe care am avut-o și în intern. Noi am avut o strategie adoptată în aprilie anul trecut pe acest subiect și vom face o analiză mai aprofundată, mai țintită, în așa fel încât să ținem seama de toate elementele și să avem o imagine cât mai realistă, cât mai aproape de adevăr pentru fiecare stat membru în parte. Și dacă e necesar, colegii mei alături de mine vă pot explica mai în detaliu. Deci să analizăm mai în detaliu, o analiză mai uh, a, detaliată a datelor pentru a ști exact care este situația. Și văd că mi-am epuizat deja timpul pe care îl aveam la dispoziție. Verific să văd dacă mai aveam ceva de spus. Nu, să știți cam atât. Mulțumesc! Bine, bine, la ringrazio molto, signor Hoffman. Mulțumesc foarte mult, doamnă Hoffman, pentru tot ce ne-ați spus și pentru că Ați dat niște detalii în legătură cu ceea ce au spus și colegii. Vreau acum domnului raportor Cus să îi solicit intervenția ca să facă câteva observații și concluzii. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această posibilitate de a veni cu completări. În încheiere vreau să atrag atenția asupra faptului că toate Afirmațiile care se regăsesc în raport se bazează pe declarațiile comisiei, ale Olaf și așa mai departe. Nu am venit cu contribuții personale de caracter politic, ci e material pur tehnic, să spun așa. Iată de ce nu pot uh, înțelege la ora actuală de ce acest raport ar trebui înlocuit cu un altul dar asta trebuie să, hotărâte, să hotărâți dumneavoastră și comisia noastră. Mai vreau să atrag atenția asupra unui punct care nici măcar nu a ajuns în discuție, unde cred eu că există o anumită problemă, și anume în ceea ce privește raportarea și în statele membre. Acolo există o limită de 10.000 de euro. Cu alte cuvinte, toate cauzele de cazurile de fraudă și neregulile care au un cumul inferior pragului de 10.000 de euro nu trebuie să fie raportate. Și ne putem închipui că există domenii unde se achită sume, uh, se, achită foarte mulți bani în sume mici. E un teritoriu necunoscut, unde nu știm, de fapt, ce comportament uh, Um, are fraudă acolo. E o problemă structurală, pentru că dacă știm că sub 10.000 de euro nu se raportează, nu se descoperă, nu se amintește în raport, pentru mine e o problemă. În încheiere, dacă îmi permiteți, uh, am să vă povestesc o mică anecdotă. Despre ce e vorba? În urmă cu 250 de ani, trăia uh, Friedrich cel Mare, regele Prusiei. El avea un uh, general, Joachim von Sitten. Acest general un uh, om uh, arhicunoscut atunci, foarte bogat, dar era și un om foarte modest și avea virtuțile prusiene pe care și le asumase. Și într-o seară vine un oaspete la el acasă, un prieten, e ocupat în biroul său, uh, unde l-a primit altfel și pe musafir, și acolo arde lampa, lampa de ulei, arde pe masă și îi spune iartă-mă, trebuie să rezolv ceva rapid, mai am ceva de lucru. Lucrează și când termină, stinge lampa, stinge lumina și aprinde o altă lampă. Și prietenul său îl întreabă, ce faci? Și spune, nu pot folosi uleiul regelui meu pentru treburile mele personale. Și această atitudine lipsește, mi se pare mie, uneori. Raportul PIF, de pildă, dacă ar consolida această conștiință și conștientizare că nu ar trebui să ne îmbogățim noi personal, ci că suntem cu toții în serviciul uh, fie că e vorba de regele, guvernul, democrația și așa mai departe, dacă nu reușim să asumăm acest comportament, această atitudine, atunci toate măsurile pe care le luăm vor fi incomplete, nu vor fi decât o încercare de a alerga în spatele a ce se întâmplă, a ține pasul cu evenimentele și nu vor fi, nici, nu vor fi niciodată de ajuns. E dorința mea, știu că e o dorință pioasă, poate că e doar un vis, să ne îndreptăm mai mult înspre acest ideal și noi, eu, eurodeputații să dăm un bun exemplu în acest sens, în ce privește această atitudine și acest comportament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Cus pentru aceste concluzii și pentru această anecdotă pe care ne-ați povestit-o. Le, po- le mulțumesc tuturor acelor colegi care au luat cuvântul în această dezbatere, pentru că toate aceste observații făcute cred că arată nu doar importanța acestui subiect, protecția intereselor financiare, combaterea fraudei, ci arată și angajamentul din partea întregului Parlament pentru a ne asigura că, într-adevăr, interesele financiare ale Uniunii, ale cetățenilor noștri, așadar, sunt realmente protejate. În ce privește solicitarea ridicată în cadrul dezbaterii, s-a hotărât să se schimbe termenul limită pentru amendamente. Era prevăzut pentru 27 februarie și s-a amânat pe 3 martie la orele 14. Le mulțumesc încă o dată tuturor acelora care au participat la această dezbatere și încheiem cu acest punct. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea următoare.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 analizarea raportului din proprie inițiativă referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții, raportul anual pentru 2018. Știm cu toții că BEI joacă un rol tot mai important în ce privește executarea politicilor europene prin intermediul mandatelor de gestiune, instrumentelor financiare și garanțiilor bugetare. Există de altfel o inițiativă recentă deosebit de importantă și anume Fondul European pentru Intervenții Strategice, așa numitul Plan Juncker. Grazie. Possiamo, chiedo scusa un attimo. Allora, dicevo che sono certa comunque. După cum spuneam, am convingerea că BEI va avea un rol important și în viitorul cadru financiar 2021-2027. Saremo, saremo quindi prin urmare, cred că suntem cu toții de acord că acest rol tot mai important al BEI trebuie analizat îndeaproape de comisia noastră, cât și de um, Curtea de Conturi. Okay. Ok, Îmi cer scuză, a fost nevoie să facem ajustări tehnice. Aș dori așadar acum să-i dau de îndată cuvântul raportorului nostru, domnul Eichhout, căruia îi uh, cer să se încadreze în 10 minute, dacă se poate. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să încerc în 10 minute, în principiu ar trebui să pot. Iată că discutăm acum despre Banca Europeană de Investiții, ca să știe toată lumea despre ce vorbim. E vorba de raportul anual, anual referitor la controlul activităților financiare ale BEI, avem, deci, un proiect de raport aici care urmează, așa, linia de gândire obișnuită și aș începe spunând că, evident, dacă ne uităm la performanțele 2018, deși suntem în 2020, uneori pentru un raportor e un pic greu să se mulțumească doar cu datele pentru 2018, pentru că deja anumite lucruri s-au întâmplat din 2018 până în prezent, mai ales la nivel de BEI. Așa că am fost un pic flexibil uh, temporal vorbind. Dar cred că se poate înțelege de ce și mi s-a părut și logic ca acest lucru să oglindească și schimbările care sunt în curs în cadrul uh, BEI. Uh, iar pentru noi, ca și Parlament și ca și pentru Comisia noastră cont, e important să avem ceva de spus în acest sens pentru că va avea o consecințe pe viitor, consecințe asupra activității BEI. Dacă e să ne uităm acum doar la raport, începem cu o prezentare foarte faptică a performanței, încercăm să vedem uh, cum se uh, decantează la nivel geografic diferitele contracte și diferitele uh, proiecte și cred că ar fi foarte interesant să avem o, o analiză mai în detaliu a activităților BEI, a felului în care aceasta se defalcează, uh, teritorial vorbind, să vedem și care sunt discrepanțele investiționale în anumite țări. Ni s-a părut important să avem această imagine clară, pentru că știm că situația nu e aceeași peste tot în toate statele UE. Apoi ne uităm la prioritățile principale ale BEI în materie de politici investiționale. În mod foarte clar ne aflăm acum în cadrul unor discuții, adică BEI a devenit acum o bancă pentru proiecte de climă. Așa și-a exprimat de altfel chiar BEI ambiția. Iar Parlamentul, în muntre dintre ocazii, chiar și în ultima rezoluție, a subliniat cât de important este acest lucru și anume ca BEI să fie într-adevăr o bancă climatică, între ghilimele. Și cred că asta este și una din noile priorități ale Comisiei Europene Europene prin Pactul Ecologic, care obține foarte multă atenție. E bine de știut cum anume BEI va veni cu rezultate pe aceste ținte pe care și le-a fixat. Și vreau să amintesc doar tuturor faptul că scopul este ca toate activitățile financiare să fie aliniate pe acordul de la Paris – și că 50% din finanțare să fie finanțare pentru durabilitate climatică și de mediu și uh, să avem un trilion de uh, euro deblocat până în 2030 pe proiecte de mediu, ceea ce evident se aliniază pe ambițiile Comisiei Europene. Eu cred că pe de o parte, evident, îmbunătățirea felului în care calculăm numărul, cifrele, ce înseamnă durabilitatea de mediu și uh, de climă, este evident uh, foarte bine să nu pierdem din vedere acest lucru, dar, pe de altă parte, e foarte important să vedem exact ce înseamnă alinierea la uh, uh, acordul de la Paris și eventual să ajungem la 100% de aliniere. Acolo poate mai e loc și de mai bine, ca să zicem așa. Dar mă uit un pic încolo pentru că acolo stau reprezentanții bei, ca să fiu politicos. Da, uitați-vă că avem în sală mii de oameni. Nu se știe niciodată, nu? Cine ne urmărește. Așa că am dorit în raport să mă refer și de asemenea la politica de creditare care a fost modificată. Știu că reforma a avut loc în 2019, dar mi s-a părut important să subliniem și acest lucru, pentru că evident vom avea o schimbare a politicii de creditare în domeniul transporturilor și asta părea important de subliniat. După care, în raport, Trecem mai departe la cooperarea care există uh, atunci când avem un mandat de creditare extern, cooperarea care există între BERD, între BEI și diferite bănci pentru dezvoltare felul în care această cooperare s-a îmbunătățit și eficiența obținută și apoi acordăm atenție deosebită părții FC. FC pentru că e foarte important. Acest lucru are un impact asupra felului în care BEI gestionează guvernanța, pentru că avem un plan uh, de, de investiții și avem o structură de guvernanță între UE și BEI, ca să zic așa. Deci ar fi interesant să acordăm atenție și acestui aspect. Și vreau să subliniez și încă un aspect, un alt lucru. Evident, poate din punct de vedere politic ar fi așa un fel de voință de a ajunge la un anumit nivel de finanțare, la o anumită multiplicare a finanțării. Dar, din punct de vedere bancar, eu cred că e mai important să vedem care este adiționalitatea în momentul în care se uh, reduc discrepanțele investiționale, pentru că asta era ideea principală a planului uh, Juncker. Și am avut impresia că, până la urmă, poate s-a pus mai mult accentul pe cifre frumoase și bune, ceea ce era poate important pentru Juncker, dar nu neapărat și pentru BEI. Eu cred că BEI acum trebuie să ne arate de unde vine adiționalitatea investițională și cu felul în care a reușit să reducă acea, acele neajunsuri investiționale. Și apoi ajungem la structura de guvernanță. Aici câteva aspecte pot fi subliniate referitor la modul în care putem îmbunătăți guvernanța corporativă și cadrul de control și ar mai fi câteva puncte ce merită să fie subliniate aici. Dacă e să vă uitați într-adevăr la diversitate, la egalitatea de gen la nivel uh, senior în guvernanță, acolo e loc și de mai bine. Și vrem o prioritate în acest sens, asumată de către BEI. Și, pe de altă parte, Asta s-a văzut deja în momentul în care am discutat de politicile de creditare în domeniul energetic și deciziile luate acolo. E bine, mai e dimensiunea de transparență, care cu siguranță trebuie să fie îmbunătățită dacă BEI va, fi, va participa din ce în ce mai mult la dezbaterea publică. S-au terminat acele vremuri bune când nimeni nu știa nimic despre existența BEI. Asta s-a sfârșit. Acum, asta înseamnă că dacă sunteți publici și bine cunoscuți, e nevoie și de transparență către societate, iar Parlamentul reprezintă societatea. Deci, uh, simț de răspundere și transparență față de Parlament. Cu siguranță asta e ceva care merită să fie îmbunătățit. Și asta se aplică de asemenea și la felul în care gestionăm recomandările OLAF. Spre exemplu, frauda, asta de asemenea, acolo e loc și de mai bine. Și un ultim punct la care mă refer în raport este la apelul lansat către BEI pentru a avea o raportare permanentă Uh, despre implementarea recomandărilor precedente din partea Parlamentului. Pentru că, bun, noi facem recomandări și ne așteptăm atunci, în consecință, ca BEI să ne spună ulterior ce s-a întâmplat cu recomandările, cum anume acestea au fost aplicate și cum anume asta îmbunătățește situația. Și încă câteva aspecte avem o, deci o rezoluție pentru Consiliu și Comisie, e adevărat, dar cred că mare parte din această de discuție să aibă loc și la nivel de Consiliu și la nivel de, de Board Bay. Și dacă mă întrebați, bun, vreți să avem noi o discuție, atunci răspunsul să știți că da, este că da. Vrem să aveți o astfel de dezbatere. Iată, cam asta apare în raport. Aceasta este baza de lucru viitoare, aș spune așa, punctele cele mai uh, importante din raport. Acum eu sunt uh, interesat să văd ce au de uh, formulat ca și comentarii raportorii din umbră, ceilalți colegi și, evident, reprezentanții BEI. <laughs> Da, vă mulțumesc, domnule Eichhout. Ați uh, avut nevoie de mai puțin uh, de 10 minute din cele care erau prevăzute. Vă mulțumesc oricum pentru prezentarea proiectului dumneavoastră de raport, care atinge într-adevăr aspecte foarte importante. Aș dori acum uh, să le cer raportorilor din umbră să ia cuvântul. Pentru PP are cuvântul Domnul Jdekovski, reprezentându l pe domnul Vinzic, vă rog, 3 minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt raportor din umbră, dar știu că aveți nevoie de cineva de bază care să poată să vă dea un uh, uh feedback. Așa că colegul meu uh, mi-a transmis observațiile și am să vi le prezint o să știți glumeam. Would like to thank you, uh... Doamna Vițic dorește să vă mulțumesc, domnule raportor, pentru munca excelentă și ar formula câteva observații. Prima observație pe care dânsa dorește să o sublinieze este că problemele de climatice nu pot fi rezolvate fără sprijinul industriei. Schimbarea poate fi obținută doar dacă reușim să cooptăm reprezentanții industriei care să înțeleagă că e necesară. Și pentru asta e nevoie de stimulente pentru a găsi soluții de mediu inovatoare. În al doilea rând, Dacă ar fi să ne lipsim de energiile fosile, asta bine, trebuie să se facă, dar treptat, progresiv. Trebuie să așteptăm până la terminarea contractelor actuale în curs. Doamna Vințing dorește să sublinieze că grupul PPE e de părere că surse precum ar fi gazul natural, precum și finanțarea aferentă ar trebui să continue în perioada de tranziție, în așa fel încât să fim în măsură să atingem neutralitatea clima, uh, în materie de emisii până în 2030. Și apoi cerința pentru beneficiari exposure for fossil fuels should not go at Cerința aceasta referitoare la determinarea uh, surselor energetice, cum ar fi, spre exemplu, energiile fosile, nu ar trebui să fie impusă IMM-urilor. Uh, iar în materie de transparență, clar, uh, Bay a, luat, a, a făcut pași în direcția potrivită ci trebuie să avem o, un echilibru potrivit între cerințe suplimentare de transparență pe viitor și, pe de altă parte, cerințe de birocrație. Doamna Vințic va înainta câteva amendamente pe aceste puncte și, și încă o dată vă mulțumește deci, pentru cooperarea noastră foarte bună. Mulțumesc! Grație, grație mult, onorevole! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștecovski! Pentru și dai dau cuvântul doamnei Crețu, vă rog. Grazie. Thank you, grazie. Uh, I would also like to... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun și eu că raportul acesta în ceea ce privește controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții este deosebit de important pentru că BEI a evoluat. E un fel de braț financiar al Uniunii Europene responsabil pentru implementarea uh, unui număr din ce în ce mai mare și heterogen de politici interne și externe. Și mă bucur să constat că BEI a oferit peste 64 de miliarde de euro de finanțare în acest an și pentru 870 de proiecte ce au fost semnate. Și vreau să mulțumesc domnului raportor Basei Caut pentru redactarea acestui document. Este o continuare foarte bună a raportului de anul trecut. Cu toate acestea, ca și fost comisar pentru, uh, re, pentru politici regionale, observ că S-a uitat o parte uh, uh, a politicilor acestea în raport, pentru că 30% din finanțarea, finanțarea BEI a fost consacrată politicilor de coeziune. Așa că noi, grupul socialiștilor și democraților, vom introduce câteva amendamente în acest sens, pentru că știm foarte bine care este rolul BEI uh, în acest domeniu. A crescut dramatic rolul BEI în politicile de coeziune, pentru că multe proiecte investiționale în regiunile cele mai puțin uh, dezvoltate au beneficiat de cofinanțare europeană și asta a permis atragerea altor surse de investiții. Apoi, uh, ecologizarea BEI și a activităților sale, de asemenea, este foarte importantă și se subliniază acest lucru pregnant în raport. Însă, după cum spuneam, nu putem uita prioritățile băncii. Acestea se decurg din tratate. Banca Europeană de Investiții joacă un rol vital în susținerea regiunilor celor mai puțin dezvoltate. E vorba de articolul 619 din tratat, Uh, Bay trebuie să susțină de asemenea proiecte care țintesc uh, la dezvoltarea regiunilor celor mai puțin favorizate. Cum spuneam, eu cred că trebuie să continuăm această tendință, să nu lăsăm pe nimeni în urmă și suntem de părere că trebuie să uh, lucrăm și mai mult pentru a reduce pe cât posibil disparitățile dintre regiuni. Acum, evident, țintele de climă sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană și BEI, uh, activitățile sale financiare trebuie să fie aliniate cu acordul de la Paris. Dar, în același timp, nu putem fi de acord că uh, țintele de mediu ar putea să sporească uh, la un moment dat discrepanțele între regiuni. Trebuie să fim prudenți aici și trebuie să găsim un bun echilibru între prioritățile vechi și cele noi. Mulțumesc! Grație, grație mult, onorevole Crețu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Crețu. Aș da acum cuvântul domnului Cristian Ghinea pentru grupul Renew. Vă rog, trei minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimate domnule raportor. Am să încerc să fiu succint. Am patru puncte pe care doresc să le acopăr. Înainte de toate, mi se pare bine în acest raport că se regăsește o solicitare adresată băncii de a se concentra pe proiecte la scară mică, de a acorda un sprijin suplimentar pentru inițiativele cetățenești, mi se pare o bună recomandare pe care o sprijin cu mare plăcere. În al doilea rând, capitolul referitor la mecanismul pentru combaterea fraudei și corupției. Banca ar trebui să profite la maxim de cooperarea cu OLAF și Biroul Procurorului European. E un cel de-al doilea aspect. În al treilea rând, în ceea ce privește distribuția geografică, nu cred că s-au înregistrat uh, modificări uh, substanțiale față de raportul anterior. Am calculat că în 2018, dacă urmărim uh, repartizarea geografică a contractelor semnate cu principalii cinci beneficiari din statele membre, ajungem la o cotă de 52%, dacă facem o comparație cu anul anterior, 2017, aceeași uh, sumă este alocată unui procent de 54%, nu este așadar o evoluție semnificativă și aș dori ca acest lucru, acest dezechilibru geografic să se vadă mai bine reflectat în raport. Cea de-a patra observație, am constatat că acest proiect de raport se al- insist asupra faptului că Parlamentul European ar trebui să se alinieze la obiectivele climatice. Insistă în mod deosebit asupra acestor aspecte. Cred totuși că există anumite exagerări aici. De pildă la liniatul 20 se spune că regretăm uh, faptul că Parlamentul European și-a acordat uh, consimțământul anumitor uh, proiecte de oleoducte din um, Azerbaijan, oleoductul transanatolian, cât și um, oleoductul care face legătura între Italia și Albania prin Marea Adriatică. Sunt proiecte pe care le sprijină Uniunea Europeană, care au fost uh, incluse la momentul respectiv pe lista proiectelor de interes comun și de altfel au fost incluse de Parlamentul nostru actual, în urmă cu două săptămâni, pe lista actuală. Așa că e exagerat să spunem că regretăm faptul că banca finanțează aceste proiecte. Prin urmare, având în vedere că sunt și vicepreședinte la Comisia Regii și am purtat o dezbatere asemănătoare acolo, dacă ar trebui să le permitem statelor membre să financeze sau nu proiecte de gazoducte din, de la fondul de coeziune, eu sprijin finanțarea înspre gaz ca sursă energetică de, tranziție, având în vedere politica actuală în domeniul climatic. Voi înainta amendamente care vor merge pe aceste linii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ghinea. Dau acum cuvântul domnului Cus pentru grupul și de vă rog, 3 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru raport. Din păcate, nu am reușit să citesc raportul. Iată de ce nu mă voi pronunța la acesta deocamdată. Grazie, onorevole Cus. Allora... Vă mulțumesc, domnule Cus. Nu știu dacă deocamdată mai există întrebări uh, sau observații din partea colegilor prezenți, pentru că dacă nu, aș trece de îndată uh, la Aiura, bun venit invitatului nostru, uh, domnule Falksted, căruia mulțumesc pentru prezența aici la comisie, vorba de secretarul general al BEI. Îi dau de îndată cuvântul uh, cu solicitarea de a se încadra în 5 minute pentru intervenția dumneai, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte, și mulțumesc foarte mult domnului raportor Eichhout și raportorilor din umbră care și-au uh, prezentat uh, punctul de vedere asupra activității noastre financiare din 2018. Sunt atât de încântată să fiu aici și să pot uh, aborda o parte din principalele uh, puncte pe care le-ați abordat și sunt încântată pentru că suntem singura instituție multilateral structurată care poartă acest dialog cu un parlament ales în mod democratic. Nu mai e nimeni altcineva. E deosebit de util pen, pentru noi și pentru um, acționarii noștri. Cred că e foarte important pentru ei. Eu urmăresc îndeaproape acest schimb de opinii care dezvoltă deja activitatea uh, desfășurate la alte comisii. De pildă, săptămâna trecută, eh, luna trecută am purtat o dezbatere la Econ eh, și la Comisia pentru Bugete, la care a participat președintele nostru. Câteva observații. Spuneați că ar trebui să raportăm mai mult referitor la ce se face după primele, după publicarea rapoartelor, poate nu atât de transparent cât v-ați dori, dar raportăm, de obicei prezentăm un raport de follow-up raportorului. Bineînțeles, vom continua să facem acest lucru. În plus, da, e adevărat, uh, ne aflăm în 2020 uh, și discutăm despre 2018 și atât de multe lucruri bune s-au întâmplat în 2018 pentru Uniunea Europeană și pentru um, cetățenii noștri. Acest an, 2020, va fi marcat de alte bune evoluții, că vom continua în continuare uh, Vom continua să lucrăm la punerea în aplicare a dispozițiilor acordului de la Paris. De asemenea, ne vom aplica asupra politicilor în domeniul transportului, vom organiza o consultare publică în ce privește politica transporturilor, vom continua de asemenea să lucrăm la orientările privind standardele um, guvernamentale și sociale, vom îmbunătăți, vom revizui politica noastră antifraudă, Multe lucruri bune se vor întâmpla în 2020 și e păcat cumva că trebuie să uh, ne întoarcem în timp să ne gândim la 2018. Dacă vorbim un pic uh, de defalcarea la nivel geografic a activității noastre, e important. Noi publicăm cifre și dacă vă referiți doar la volumele tradiționale um, de împrumuturi, imaginea care rese ar putea să fie ciudată, dar dacă facem legătura cu PIB-ul țării la care ne referim, imaginea e cu totul alta. Dacă ne gândim la 2019, de pildă, prima țară la nivel de PIB, Grecia, Croația, Cipru, Polonia, Croația, Finlanda, Portugalia și Malta, trebuie să ne gândim din punct de vedere practic ce înseamnă pentru situația în țara respectivă, activitatea noastră de acordare de împrumut. BEI, o bancă climatică mai puternică, aș dori să folosesc altă formulare uh, și să folosesc acest cuvânt, o mai puternică bancă climatică, pentru că deja din 2018 ne-am majorat uh, împrumuturile acordate în domeniul climatic, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene. Deja m-am referit la politica noastră din uh, transporturi, care va fi revizuită în acest an. Vom urmări de aproape, bineînțeles, noua potențial noua abordare a Comisiei referitor la politica în domeniul transporturilor, care cred că va fi publicată la finele acestui an. În continuare, în ceea ce privește guvernanța corporativă. Anul trecut, în urma majorării capitalului BEI, s-au făcut foarte multe în ceea ce privește guvernanța corporativă. Și eforturile vor continua în ceea ce privește, de pildă, îmbunătățirea codului de conduită, atât pentru comitetul uh, director, cât și pentru cel uh, de administrație. Vorbeați de echilibrul de gen și mă bucur să vă spun că în 2012 18% din cadrele superioare de conducere erau femei. Astăzi 30% sunt femei. E deja un progres important în 8 ani. Dacă ne gândim, de pildă, la comitetul director, 54% din acestea sunt femei, comitetul de administrație, 3 din 9 vor fi femei. Deci uh, am uh, făcut multe îmbunătățiri, mai încă mult de făcut la nivel de personal, dar avem strategia noastră și o urmărim încercând să dezvoltăm talentul necesar pentru a avea o puternică structură de administrație. Cred că avem doar două aspecte de politică care au mai rămas. În primul rând, în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței și adiționalității, dacă v-am înțeles bine. Vreau să vă spun că v-am ascultat și anul trecut am uh, analizat împreună cu Banca Mondială anumite proiecte din Africa și am publicat un raport unde puteți vedea că am folosit capacitatea locală de cercetare pentru a analiza în tocmai impactul proiectelor noastre. Lucrăm din răsputeri, uh, la acest capitol și publicăm pentru ca toată lumea să vadă ce facem. După cum știți, suntem activi și în țările cu venituri reduse. Dacă îmi permiteți, mi-a mai rămas EFSI. EFSI a fost un pas foarte important pentru BEI, pentru a-i permite să se schimbe. Pentru că multe întreprinderi uh, multe întreprinderi uh, tineri și investițiile tinere și investiția în acest tip de societate ne-a permis să ne îmbunătățim enorm și acest lucru a fost posibil cu ajutorul garanției bugetare a Uniunii Europene, pentru că noi, cu propriile cerințe de capital, nu am fi reușit să uh, investim în acest sector. Cred că am acoperit toate punctele. Dacă mai există alte întrebări, uh, vă stau la dispoziție cu mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă Falkset. Mai devreme să mi cer scuze pentru numele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Nu știu dacă mai există întrebări sau alte comentarii. Dacă nu, i-aș da de îndată cuvântul doamna Merit Clauser, reprezentanta Comisiei, șef de unitate coordonare cu BEI și de la Direcția Generală de Finanțe. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun, foarte amplu, pe care l-am apreciat la comisie, ridică multe întrebări în multe privințe unde în 2020 vom lucra îndeaproape cu Parlamentul și cu BEI și cu alți actori implicați de asemenea. Cred că am să-mi limitez intervenția la un răspuns direct la o parte din, la o serie de întrebări um, ridicate astăzi și anume, aș dori să îi răspund doamnei Crețu, care spunea că nu ar trebui să uităm de faptul că, deși schimbările climatice sunt importante, nu trebuie să uităm că există țări și regiuni um, care au nevoie de mai mult sprijin. Lucru important, nu trebuie să uităm că agenda pentru schimbările climatice au uh, are și o dimensiune socială foarte importantă. E clar că fiecare țară va suferi un impact diferit. Doresc, de asemenea, să scot în evidență că puntea de legătură între aceste obiective importante o reprezintă tranziția echitabilă. Aici, Comisia și BEI colaborează pentru a contura mecanismul pentru tranziția echitabilă pe care l-a propus Comisia, care va oferi sprijin țintit pentru acele investiții care sunt venite să ofere un sprijin teritoriilor respective. Acest mecanism de tranziție echitabilă va oferi o capacitate de planificare și de finanțare, reunind investiții atât de la sectorul public cât și din cel privat la capitolul InvestEU, de pildă, va exista un accent pus pe obiectivele tranziției echitabile, oferind um, o sinergie cu fondurile care vor fi puse la dispoziție. Avem de asemenea parteneriatul cu BEI, care se va concentra atât pe partea referitor la InvestEU, cât și la efectul de pârghie al finanțării din sectorul public. Noi credem că acesta va fi liantul între aceste obiective atât de importante și de diferite. am de asemenea să vă confirm că, într-adevăr, strategia de ansamblu pentru sectorul transporturilor va face obiectul unei revizii din partea Comisiei și ne așteptăm ca până la finele anului să se fi finalizat procesul, de asemenea se va evalua documentul scarta Albă din 2011 referitoare la transport, după cum știți, și acestea a venit rândul pentru evaluare. Asta nu înseamnă că nu vom începe să facem uh, evaluarea politicii BEI în domeniul transporturilor. După cum vă spuneam, acest proces va începe deja, vom organiza consultări publice și credem că totul uh, se va contura mai mult, uh, va căpăta mai multe detalii în documentele care vor fi publicate pe parcurs. Mulțumesc foarte mult! Grație, grație, signora Clausen! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Clausen! Nu știu dacă aici uh, colegul Eichhout mai dorește să mai adauge ceva, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc colegilor pentru comentarii și le mulțumesc de asemenea celor de la BEI pentru deschiderea față de acest dialog pe care îl purtăm. Am constatat într-adevăr îmbunătățirile de-a lungul timpului și, după cum spuneați, lucrurile se schimbă în timp ce noi vorbim. Și întotdeauna e un pic ciudat să ne limităm la anul 2018, la exercițiul financiar din acel an. Câteva observații care cred eu că merită să facă obiectul unei dezbateri ulterioare, lucru care se va întâmpla la întâlnirile cu raportorii din umbră. În linii mari, nu văd deosebiri considerabile între pozițiile noastre. Dacă Mă gândesc la cele spuse de doamna Crețu, de pildă. ei spunea că nu ar trebui să uităm de vechile priorități, dacă tot vorbim de cele noi. Cred că aici uh, încerca și comisia să ajungă. Nu cred că aceste două sunt în contradicție. Pentru mine e important ca ele să meargă mână în mână și, într-adevăr, merg mână în mână și așa ar și trebui să fie. Așa că haideți să avem grijă să nu creăm un fel de uh, opoziție între prioritățile vechi și noi, când de fapt nu există. Dacă e nevoie să scot în evidență acest lucru în raport, pot face, lucru, pot face asta cu mare plăcere. Iată de ce am uh, început de altfel raportul analizând echilibrul geografic. Domnul Ghinea vorbea de fapt de asta, de acest echilibru geografic. Iată de ce în raport sunt uh, un pic de critic, un pic de, de critic dacă ne gândim doar la um, cota totală din PIB, nu putem să ne facem o idee realistă și cred că trebuie să abordăm alte puncte de vedere. Lucru de altfel um, subliniat de Bay, dacă avem o abordare de pildă pe cap de locuitor, ajungem la alte, uh, um, la uh, alte mărimi, la alte proporții, lucru important. Asta înseamnă că echilibrul geografic e în continuare un factor important și că ajutăm acele regiuni. Revin aici uh, la cele spuse de comisie referitor la fondul privind tranziția echitabilă. Să fim uh, un pic prudenți, pentru că tranziția echitabilă e nou venitul și toată lumea vorbește de, noua, de tranziția echitabilă, dar există totuși nuanțe și știu că toată lumea înțelege, dar dacă vorbim de mecanismul privind tranziția echitabilă, acesta vizează acele regiuni care traversează un proces de tranziție și unde se registrează un impact inegal asupra cetățenilor din acele regiuni. Dacă vorbim însă de tranziție echitabilă și vorbim mai mult de finanțare, înseamnă să vorbim și de tranziția care trebuie să se realizeze în, uh, la nivel industrial. Să nu uităm, uh, tot spune PP-ul de Um, viitorul industriei, ori viitorul sectorului industrial va fi unul verde și vor fi necesare investiții în acest sens și, și ele trebuie să fie echitabile. Dar trebuie să avem grijă că tot vorbim de tranziție echitabilă, să nu punem această etichetă peste tot, pentru că după aceea ce ne mai rămâne pacea la nivel mondial? Trebuie să avem grijă la ce ne referim când vorbim de tranziție echitabilă și există deosebiri dacă vorbim de tranziție echitabilă în CFM sau tranziție echitabilă la care participă BEI. Și vreau ca toată lumea să fie înțeles acest lucru. Dacă doriți, pot detalia regulile referitoare la IMM-uri, că e foarte important. Nu am înțeles ideea că mai multă transparență ar genera birocrație. Hai să vedem unde sunt uh, îngrijorările și acolo se vorbea un... exista un pic uh, o atitudine uh, reticentă, de o poziție care nu cred că e neapărat de dorit. Ultima discuție pe care trebuie să o purtăm se referă la ce anume înțelegem prin alinierea cu acordul de la Paris. Pentru că asta ne va duce la dezbatere referitoare la proiectele de interes comun, politica în domeniul gazului. Dacă spunem că trebuie să alinieze la Paris, la obiectivele acordului de la Paris, înseamnă neutralitate climatică. Și am spus 2050. Dacă pornim așadar de la premisa 2050, asta înseamnă că mâine trebuie să investim. Deci investițiile pe care le facem astăzi ar trebui deja să țină cont de neutralitatea climatică, pentru că aceste investiții de azi creează condițiile pentru infrastructura care va exista în 2050. Nu știu dacă înțelegem pe deplin la ce anume ne referim când spunem de, când vorbim de alinierea cu acordul de la Paris. Da, vorbim de o cheltuire aliniată cu obiectivele climatice, dar nu cred că înțelegem pe deplin obiectivele acordului de la Paris. Este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm la nivelul întregii societăți, pentru că asta Uh, ne va face după aceea să dezbatem la ce anume ne referim cu proiectele de interes comun. Și uh, ne aflăm abia la început. Eu cu mare plăcere schimb formularea, dar dacă vorbesc uh, de faptul că deplânge e pentru că, după părerea mea, nu se aliniază cu acordul de la Paris și înțeleg că poate nu toată lumea din Parlament e de acord cu această formulare că deplânge și trebuie să schimbăm formularea, dar pentru mine se vede foarte clar că dezbaterea referitoare la acordul de la Paris e tot mai importantă. Ultimul comentariu, profitând de prezența comisiei. Bineînțeles că raportul meu se referă la BEI și la structura de guvernanță și la transparență. Dar dacă toți suntem aici, pe viitor, când uh, se va modifica politica de acordare a împrumuturilor, cred că transparența um, din partea Comisiei, când vine vorba de pozițiile pe care le asumă față de organele de guvernanță ale BEI, e de asemenea un capitol uh, unde se pot face îmbunătățiri. Spiritele s-au încins un pic când vorbeam uh, de politica energetică și împrumuturile din sector, dar cred că la fel se vor încinge și când discutăm de politica de împrumuturi din transporturi, pentru că uh, Uh, de asemenea, organele de guvernanță ale BEI ar trebui să facă obiectul unei analize și să se asigure transparența, pentru că uh, Comisia e prezentă permanent în aceste organe și Comisia trebuie să uh, dea după aceea seamă în fața Parlamentului. Așa că vreau să adaug acest punct. Dacă tot comisia e, dacă comisia e aici, nu am făcut acest comentariu în raport, dar cred că și B ar vedea acest lucru ca un pas înainte dacă tot facem îmbunătățiri la capitolul transparență. Mulțumesc, aștept cu mare interes dezbaterea referitoare la alinierea cu acordul de la Paris, IMM-uri, distribuția geografică și așa mai departe și sper că în cele din urmă să ajungem la un raport care să beneficieze de sprijinul majorității pentru ca în acest fel BEI să fie o bancă climatică adevărată. E cuvântul pe care l-aș folosi eu mai degrabă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Eichaut, pentru aceste intervenții, dar mai ales pentru raportul dumneavoastră. Munca nu s-a terminat încă. Și deci vă mulțumesc, dar să și reamintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este pe 3 martie la orele 14. Mulțumesc colegilor încă o dată pentru prezența la comisia noastră. Mulțumesc reprezentanților uh, de la BEI, dar și de la Comisie, doamna Clausen de la Comisie, doamna BEI, doamna <laughs> Halsa de la BEI, tuturora pentru